Votul va fi mâine la 11.30. Sesiunea se reia mâine 12 iunie 2013 de la 8.30 până la ora 14. Ordinea de zi a fost publicată și este disponibilă pe site-ul Parlamentului European. Sesiunea se suspendă.